Cari colegi, bun... Dragi colegi, bună ziua tuturor! Îmi cer scuze pentru întârzierea cu care începem această ședință, dar pot să vă explic această întârziere. Nu știu dacă este însă o justificare. A trebuit să fiu prezent uh, la o întâlnire cu președinții subcomisilor pentru drepturile omului și securitate și apărare, o întâlnire cu cei 27 de ambasadori ai Uniunii și Bineînțeles, ambasadorii uh, vorbesc mult și plăcerea de a-i asculta m-a reținut uh, mai mult decât uh, ar fi trebuit pentru a fi prezent în sală la ora 15. Doresc să urez binevenit în numele dumneavoastră al tuturor domnului Secui, um, care se află alături de noi pentru prima dată la um, această comisie pentru afaceri externe. Dânsul este reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Afganistan dar uh, din iunie 2009, deci uh, în același timp cu alegerea, alegerea noastră, alegerea sau realegerea noastră uh, ca deputați europeni, a devenit un alt reprezentant și pentru Pakistan. Acest dublu mandat ne permite să subînțelegem complexitatea situației Uh, acestui, din acest teritoriu, din aceste două țări. Ne bucurăm de faptul că colaborarea între comisia noastră și în altul reprezentant uh, continuă. Predecesorul domnului uh, Secui, domnul Ventrel, s-a întâlnit cu noi de cinci ori în cadrul Comisiei AFET în timpul mandatului său. Mă bucur că acest uh, raport de colaborare continuă la fel de bine și sperăm că va continua la fel de bine pe viitor. Comisia AFET urmărește situația din Afganistan și toate problemele critice de acolo, mai ales acum, uh, după alegeri, uh, și având în vedere probleme delicate ale scrutinului uh, în această țară în care democrația este atât de tânără. Deci, sperăm că dialogul uh, cu domnul Secui uh, va fi foarte bogat și că vom aborda subiecte interesante, critice. Putem vorbi despre perspectivele pentru viitorul guvern al Afganistanului, și în relație cu uh, viitorul acestui guvern, care poate fi implicarea comunității, internaționale în această țară și mai ales implicarea Uniunii Europene. Mm, mai putem discuta coordonarea între diferiții membri ai comunității internaționale și dificultățile care au apărut în ultima vreme. Cum trebuie să ne comportăm, care ar putea fi sugestiile sau clarificările care pot fi aduse astăzi în fața comisiei noastre pe aceste teme. Colegii cu siguranță uh, își vor aduce contribuțiile, vor pune întrebări în legătură cu diferitele scenarii posibile și cu siguranță vor menționa securitatea internă, drepturile omului sau chestiuni mai punctuale legate de legile adoptate, apoi revizuite, dar nu așa cum se întâmplă în țările noastre occidentale. În ceea ce privește drepturile femeilor, mai mult decât drepturile omului în general. Se mai pune problema reformei electorale înainte de viitoarele alegeri uh, din 2010 poate avem nevoie de uh, elemente suplimentare pentru a înțelege bine situația. Mai avem și situația legată de traficul de narcotice. Avem raportul ONU privind uh, drogurile și criminalitatea organizată cu aspecte uh, îngrijorătoare. Spuneam la început că domnul ambasador Secui are dublul mandat pentru Pakistan și Afganistan, țări care se află într-o zonă critică. Deci ne putem întreba care sunt rapoartele între două țări, stabilitatea din regiune se opune oare posibilității de colaborare între cele două țări? Și pentru a mai face o ultimă sugestie de temă de discuție, în cadrul acestei scurte introduceri uh, ar fi uh, consecințele summitului UE-Pakistan uh, din luna iunie din acest an de la Bruxelles. Iată câteva teme pe care le putem aborda. Cu siguranță vor fi și altele. Și acum dau cuvântul colegului și colaboratorului nostru, Ettore Secui. Eh, grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Deja ați spus tot ceea ce era de spus. Este o onoare să mă aflu astăzi ehm, aici, în fața dumneavoastră. Am venit aseară de la Kabul și după ședință voi pleca imediat înapoi. Situația este cu siguranță complexă în aceste zile în Afganistan. Uh, Uh, am ținut să răspund invitației dumneavoastră, ca și predecesorul meu. Sper că ne vom întâlni și cu alte ocazii. Uh, sunt deosebit de onorat pentru a mă afla printre dumneavoastră uh, mai ales că Odată ne-am întâlnit uh, între Kabul și Jalalabad uh, când dumneavoastră vă ocupați de lucrările de reconstrucție a unui pod care fusese dărâmat. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, doresc să mulțumesc în mod deosebit și domnului vicepreședinte Provera, care este persoana mulțumită căreia mă aflu eu astăzi în Afganistan, pentru că, în calitatea sa de președinte Uh, al Comisiei de Afaceri Externe în Senatul Italian, acum cinci ani, a avut încredere într-un tânăr, într-un tânăr uh, care dorea să plece atunci în Afganistan și a făcut posibilă uh, activitatea mea în Afganistan. Deci, domnule președinte Provera, vă consider, dacă îmi permiteți, responsabil pentru prezența mea astăzi aici. Mes collègues ont préparé pour moi Domnule președinte, doamnelor și domnilor, colegii mi-au pregătit un discurs foarte elocvent, pe care nu vreau însă să-l citesc. Și aceasta pentru că aș prefera să vă fac o prezentare mai directă, mai nemediată a situației din Afganistan. Dacă aș fi citit acest discurs, însă aș fi început prin descrierea situației de siguranță. Este un fapt că astăzi avem de-a face cu o creștere a insecurității. Și indicatorii ne arată acest lucru. Din 2007 până în 2009, zonele de insecuritate au crescut. Și această urgență se extinde și către alte regiuni ale țării, care sunt considerate ca fiind mai sigure. Toate aceste lucruri se întâmplă în timp ce Afganistanul este confruntat cu două probleme. În primul rând, e vorba de frustrarea unei părți a societății afgane în legătură cu așteptările pe care le-au avut. Ei au cerut uh, din ce în ce mai mult să ei au fost întrebați cum s-a îmbunătățit viața lor în ultimii ani. Desigur că această întrebare este foarte complicată. După 2001, așteptările față de o îmbunătățire a vieții lor erau destul de puternice. Reconstrucția ă, țării după atâta timp uh, nu este numai uh, nu este un lucru ușor, dar pe de altă parte realitatea nu este întotdeauna aceasta. Este destul de paradoxal pentru un virus, aș putea să-i spun, uh, care bântuie prin această țară. Este virusul oboselii. această problemă se reflectă apoi și pe satisfacția cetățenilor din Afganistan. Ați vorbit despre alegeri, domnule președinte. Aceasta este subiectul cel mai actual în această dimineață. Poziția Uniunii Europene a fost foarte clară încă de la începutul acestui proces electoral. Noi am susținut procesul electoral, nu am susținut niciun candidat. Procesul electoral se termină în curând și un al doilea tur ar trebui să aibă loc uh, nu mai târziu de octombrie anul acesta. După cum știm, în această iarnă va fi dificil să organizeze alegeri. Deci nu putem să ne mai permitem să menținem o insecuritate politică în această regiune dar a intervenit o oboseală a poporului afgan în legătură cu procesul electoral și politic. Este vital însă să permitem procedurilor electorale oficiale să-și meargă cursul. Procesul acesta se bazează pe două instituții, pe Comisia Electorală Independentă, care este afgană. Trebuie să subliniem că acestea sunt primele instituții în primele alegeri uh, libere în Afganistan, după mult timp, iar uh, acest corp electoral independent conține și trei membri străini din partea ONU și doi membri afgani. Ei se ocupă de evaluarea voturilor și vor lua, sperăm, o decizie cât se poate de repede. La fel de important este însă ce se întâmplă și după alegeri. Afganistanul are nevoie de un guvern competent și credibil. E nevoie de un nou mandat pentru acesta, e nevoie de un nou angajament, un nou contract între guvernul afgan și poporul afgan, care să se bazeze pe un manifest politic al învingătorului în aceste alegeri. Există un, o susținere internațională pentru ca o conferință internațională să se organizeze la Kabul, iar noul guvern are nevoie să demonstreze responsabilitate, transparență și angajament față de poporul afgan. Avem întotdeauna la alegeri vești bune și vești, vești proaste. Veștile proaste sunt că există acuzații de fraudă și de nereguli. După cum am spus, Comisia de plângere electorale investigează deja aceste um, posibilități. Există însă și vești bune, pentru că a existat o campanie corectă electorală, unde lumea s-a concentrat pe programele electorale, iar interesul față de aceste alegeri a fost mare din partea poporului afgan. Au avut loc dezbateri între candidații la președinție, la televizor, la radio și milioane de afgani urmăreau aceste dezbateri, punând în același timp și întrebări candidaților pe baza programelor pe care aceștia le prezentaseră și pe soluțiile pe care ei vreau să le ofere. Iar dimensiunea etnică a procesului a fost destul de încurajatoare și ea. Față de primele alegeri prezidențiale, este clar că ambii candidați principali, domnul Abdullah și președintele Karzai, au abordat și subiecte uh, și um, au mers în regiuni în care nu au majoritatea etnică de partea lor. Deci important este că organizarea acestor alegeri a fost un succes. Puteți să vă gândiți cum într-o țară din unde, unde oamenii în anumite regiuni nu au văzut niciodată o, un buletin de vot sau un uh, creion pentru cu care să scrie pe aceste buletine, acest lucru este un succes. Au fost uh, folosiți măgar pentru ca să ajungem în anumite regiuni îndepărtate. Acum câteva săptămâni m-am întâlnit cu un grup uh, de colegi de dumneavoastră americani iar un senator mi-a spus că dacă ne gândim că ultima dată când au fost alegeri, participarea la vot a fost foarte joasă în America și fiind dat că ploua, oamenii nu vreau să meargă la vot. Dacă ne gândim însă la toate amenințările pe care le adresează talibanii populației afgane, ne dăm seama ce important e acest lucru. Există persoane care li s-au tăiat degetele sau nasul. Cred că rezultatul participării la aceste alegeri arată că majoritatea populației afgane dorește o schimbare, dorește să participe la procesul electoral. După cum spuneam la început, acest proces se bazează pe o idee, și anume care este situația legată de securitate în această țară. Cred că trebuie să fie foarte clar că securitatea este un concept uh, foarte complex, cu multe fațete. Este evident uh, o problemă militară, este, bineînțeles, dependent de anumite doctrine. Avem mai multe posibilități, mai multe etape ale securității. Dar dacă nu putem să avem un teritoriu stabil, nu putem să construim pe acel teritoriu. Și deci există o dimensiune militară, dar și alte dimensiuni atunci când vorbim de conceptul de securitate. Un alt, o altă latură a acestuia este dezvoltarea, conceptul economic al dezvoltării și trebuie să nu uităm că trebuie convinși oamenii, trebuie câștigate uh, și mințile și burțile și uh, inimile oamenilor. Pentru că fără a oferi un, o speranță pentru viitor și pentru prezent, nu poți să câștigi nici inim, nici uh, spiritele oameni, oamenilor. Mai există însă și o altă dimensiune în care eu cred că Europa a făcut multe. E vorba de dimensiunea de securitate instituțională. Ceea ce se întâmplă în Afganistan câteodată este că avem uh, statul la nivel local, care însă nu este capabil să ofere serviciile publice pe care orice stat ar trebui să le ofere la acest nivel, cum ar fi securitatea, justiția, educația sau crearea de locuri de muncă. Talibanii se înmulți în anumite regiuni, tocmai pentru că nu există o structură statală, pentru că statul nu oferă aceste servicii. Și vreau să vă dau un exemplu. Dacă ne gândim că aproape 60% din cazurile care ar trebui să ajungă în fața justiției se leagă de proprietate și dreptul de proprietate, mai ales în zonele rurale, există posibilitatea de a rezolva problema violent. Dacă, de exemplu, ai o problemă cu vecinul, să o rezolvi direct. Sau să te duci în fața justiției, dar dacă nu există judecător sau judecătorul e incompetent sau corupt, atunci oamenii devin își devin uh, autonomi, și rezolvă singuri problemele și nu mai, se, nu mai respectă regulile. Deci, ideea este că nu se poate aplica o decizie atunci când nu există. Același lucru se aplică și educației și creării de locuri de muncă. Foarte multă lume consideră că puterea talibanilor care reprezintă 50 până la 70% câteodată, uh, este extrem de mare și că aceasta este o soluție a, să, te, să co- te cooptezi la aceste bande pentru că nu există alternativă. Știm că în anumite regiuni perso- unele persoane câștigă mai puțin de 300 de dolari pe lună. Pentru că nu există o alternativă economică. Abordarea dimensiunii instituționale a securității ar uh, însemna că uh, se face ceva pentru acea regiune, dar nu înseamnă neapărat că influența talibanilor ar scădea în acea zonă. Putem, uh, de asemenea, să promovăm capacitatea mm, administrativă a țării la nivel administrativ, putem să creăm, dăm imbolduri la nivelul civic, dar aș vrea să folosesc o moto, dacă putem să-i spunem așa, atunci când vorbim de guvernul afgan, trebuie să știm că el trebuie să se găsească pe sine, trebuie să facă un efort, trebuie să existe eforturi și la nivel uh, uh civil și, și civic pentru ca să reușim. Și până la urmă, după un început destul de greu, cred că putem vorbi de o consolidare a situației, iar EUPOL-ul oferă mai multe servicii. În primul rând, se ocupă de reforma Ministerului de Interne și a instituțiilor uh, afgane în uh, restructurarea sistemului polițienesc poliția este un actor cheie în această dimensiune instituțională a securității. Există o cooperare cu misiunea americană CSDC Alpha pentru îmbunătățirea sistemului polițienesc, deci în același domeniu în care operează și EUPOL, crearea unei noi ordini în poliție, crearea unor corpuri de investigare care sunt absolut necesare, având în vedere înalta criminalitate cu care se confruntă țara. De asemenea, serviciile de servicii secrete și um, alte servicii de acest gen de care nu despina, dispunea până acum Ministerul de Interne, care necesită asistență polițienească. Apoi, sporirea cooperării între spațiul polițienesc și cel judiciar, este un alt obiectiv important. Aș vrea să lansez un apel la adresa dumneavoastră. În continuare avem prea puțin personal la EUPOL. Ultimele cifre ne arată că avem 270 de polițiști la nivel internațional și trebuie să ne gândim că, până la urmă, Statele membre ale UE sunt cele care trebuie să-și arate disponibilitatea de a trimite polițiști în regiune. Deci eu vreau să vă rog să ne ajutați în sporirea și consolidarea acestei misiuni care este esențială pentru Afganistan. Aș vrea să mai subliniez un punct care mi se pare foarte important. E vorba de dimensiunea regională a prezenței noastre în Afganistan. Mai mult timp uh, la rând am fost, uh, am considerat că Afganistanul este un scenariu unic în felul în care este el uh, în momentul de față abordat. Mă gândesc aici la relația nu numai dintre Afganistan și Pakistan sau cu țările din împrejurim, mă gândesc la regiunea mai mare, mai largă ca atare, care este foarte importantă pentru stabilitatea în Afganistan și viceversa. De aceea cred că toți acești factori trebuie să fie coroborați. Eu sunt convins că este în interesul tuturor ca Afganistanul să fie un stat stabil, care să aibă relații bune cu toată lumea, dar să nu fie clientul unei anumite regiuni. O țară care, la un moment dat, să poată să înceapă să exporte securitate și nu numai să importe acest bun. Domnule președinte, nu ați menționat un lucru și, după părerea mea, este un punct destul de important. E vorba de problema reconcilierii. Vorbim foarte des de reconcilierea cu talibanii. Aș vrea să vă spun care este părerea mea despre acest subiect. Permiteți-mi să menționez mai întâi că nu-mi place cuvântul reconciliere. Nu mi se pare că are un sens potrivit în, acest, în această situație. Aș vrea mai degrabă să folosesc cuvântul includere, care înseamnă un lucru foarte concret. Întrebarea este dacă ar trebui să intrăm într-un dialog cu cei pe care îi considerăm acum insurgenți sau uh, talibani? După părerea mea, da. Dacă însă se urmează anumite direct, linii directive sau uh, linii roșii, dacă putem să le spunem așa, care sunt, nu trebuie să fie neglijate. Este important să luăm pe altă cale pentru cei care, de exemplu, sunt obosiți să lupte sau oamenii care sunt într-un fel mercenari la talibani, care nu au nicio motivație să fie, de fapt, în rândul lor. Există diferite motivații pentru care cineva integrează aceste uh, rândurile de talibani. Cred că trebuie să vorbim chiar de fragmentare în acest uh, domeniu. Pentru că fragmentarea este un concept esențial pentru a înțelege Afganistanul. Există unele persoane infiltrate de Al-Qaeda, alții sunt uh, trimiși de guvern pentru că au avut senzația că grupurile lor au fost um, eliminate de alte grupuri, grupuri de criminali, grupuri uh, bande care au găsit un uh, dușman comun, care este statul. Cei care doar așteaptă să vadă ce se întâmplă, care se întreabă dacă ar trebui să intre în uh, într-un dialog cu guvernul sau nu, pentru că statul este considerat ca fiind un element foarte slab. Say, uh, are coming from, uh, um... Să zicem, de exemplu, că taberele de refugiați sunt uh, afectate de efectele sociale. Există o mare fragmentare Apoi, așa numita reconciliere. Eu cred că totul ar trebui să se bazeze pe câteva principii. În primul rând, respectarea Constituției. Constituția este o referință foarte concretă. Și de ce? Pentru că în Constituție există câteva uh, linii roșii care nu pot fi depășite. În primul rând se stabilește acolo că e vorba despre o republică constituțională, deci nu de o republică islamistă. Apoi, în Constituție se recunoaște egalitatea dintre bărbați și femei. Și nu putem accepta ca această linie roșie să fie trecută și uh, femeile să nu mai aibă dreptul să meargă la școală. În Constituție se stabilește o astfel de linie roșie în privința drepturilor uh, omului, drepturilor de bază ale omului. Așadar, dacă acest proces politic este fundamentat pe Constituție și este deschis celor care acceptă aceste linii roșii și doresc să fie incluși, trebuie să ținem cont și de faptul că includerea înseamnă și altceva. Trebuie să ne asigurăm că toți cei care se gândesc la procesul de reconciliere ca fiind un proces bazat pe o etnie, toți aceștia ar trebui să aibă un cuvânt de spus și să fie implicați. Eu cred că se poate face acest proces cu condiția ca să, el să fie un proces afgan, susținut de comunitatea internațională și în același timp trebuie să fie un proces acceptat de alți actori regionali. Ce poate să facă Europa? Eu cred că Europa face multe și cred că poate să facă și mai multe. În primul rând, la nivel financiar, Europa a oferit Afganistanului, începând din 2002 și până astăzi, ceva mai mult de 8 miliarde de euro. Ceea ce înseamnă, uh, să fie clar, numai uh, asistență nemilitară. Europa acționează în domenii esențiale, începând de la agricultură până la sănătate și până la guvernare. Am uh, trimis o misiune, EUPOL, despre care v-am vorbit deja, și un uh, fost coleg de-al dumneavoastră, generalul Morion, a fost uh, șeful misiunii de observare a Uniunii Europene, o misiune vitală, nu numai pentru că a observat și a evaluat procesul alegerilor, ci și pentru că a pregătit și a susținut întregul ciclu electoral. Nu trebuie să uităm că urmează la anul alegeri parlamentare și pentru prima dată alegeri uh, regionale, care sunt cheie, sunt elemente cheie pentru că acestea reprezintă primul contact cu instituțiile la nivel local, consiliile provinciale iar deputații sunt la Kabul, însă de data aceasta va fi vorba de reprezentanți în consiliile regionale, deci la nivel local. Iată prima fază a dezvoltării instituțiilor afgane. Să nu uităm că cele mai importante conferințe despre Afganistan s-au desfășurat în Europa. La Bonn, la Londra, la Paris, la Haga, și uh, am auzit că există posibilitatea de organizare de noi conferințe. Toate acestea înseamnă foarte mult și uh, fac o impresie foarte bună în Afganistan. Dar încă ceva. Ce înseamnă Europa? Iată o întrebare pe care afganii și-o pun de multe ori. Și principalul răspuns este următorul. Europa este un sistem comun de valori comune, împărtășite. Printre aceste valori se numără drepturile omului, responsabilitatea, transparența și așa mai departe. Exact asta este de ce are nevoie și statul afgan. Aș merge și mai departe și aș spune că construcția europeană este bazată pe două concepte, idealism și realism. Este bazată pe uh, întâietatea intereselor reciproce, mai mult decât pe uh, rivalitățile reciproce. Și dacă transpunem toate acestea la nivel regional, într-un stat aflat într-o regiune în care neîncrederea este la ordinea zilei, se va vedea că și la nivel economic există multe șanse. Așa s-a întâmplat și în Europa, pentru că totul a fost bazat la început pe oțel și cărbune pe energie. Deci ne aflăm uh, nu neapărat în măsură să oferim o soluție, dar să prezentăm o experiență. Și ce poate face Uniunea Europeană și Parlamentul European în principal? Cred că este o întrebare pe care trebuie să vă adresați dumneavoastră. În primul rând, vreau să subliniez că eu cred în diplomația parlamentară. Aceasta este cheie în situații ca cea din Afganistan, o țară în care instituțiile sunt noi, și Parlamentul poate juca un rol mult mai bun. Cred că cele mai bune resurse ale Afganistanului pot să fie încurajate de exemplul european. Deci eu v-aș încuraja să încercați să cooperați cu Parlamentul afgan. Ar fi un semnal de încurajare și cred că trebuie să rămânem implicați, pentru că până la urmă Afganistanul este o țară foarte tânără, 60% din populația țării are sub 30 de ani. Și uh, creșterea demografică continuă în peste 15 ani, cam 70% din populație va avea sub 20 de ani. Deci trebuie să uh, îi ajutăm ca să nu se piardă o generație întreagă. Și aș vrea acum să vă spun câteva cuvinte despre Pakistan. Absolut. Uh, um, Poate că mai bine uh, vă răspund la întrebări, dacă aveți întrebări despre Pakistan, că se pare că nu mai avem timp. Mulțumesc, domnului ambasador Secui, pentru această prezentare atât de completă. Eu uh, am propus uh, teme, dumneavoastră ați dat deja răspunsul care vor stimula cu siguranță dezbaterile. Două idei înainte de a, vă, de a da cuvântul colegilor. O prima considerație de ordin personal. Domnul ambasador a avut amabilitatea să își aduc aminte de o situație în care ne-am întâlnit destul de recent la Kabul, când uh, dânsul era ambasadorul Italiei, eu primarul orașului Milano și într-adevăr ne-am ocupat de lucrările de reconstrucție a unui pod care se dărâmase. De ce ne aflam acolo? nu pentru că făceam lucrări de construcție, ci pentru că veneam de la Milano, orașul Milano care a făcut această, acest cadou orașului Kabul. Am adus 49 de autobuze și 10 utilaje pentru a dubla um, transporturile publice ale acestui oraș și practic am creat uh, un sistem uh, de uh, strângere a deșeurilor în capitala Afganistanului. Când se spune că fără un nivel de economic minim nu uh, se pot câștiga inimile. M-am adus aminte că poate faptul că noi ne-am ocupat de reconstrucția podului uh, a fost un gest care avea un, uh, a avut un sens și uh, în această direcție. Vă rog acum să respectați cele două minute pentru intervențiile dumneavoastră pentru că uh, timpul pe care îl avem la discuție nu este infinit și, după cum vă închipuiți, mulți colegi doresc să ia cuvântul. Deci, vă rog să respectați cele două minute. Dau acum cuvântul mai întâi uh, colegului Bergman, președintele delegației Parlamentului European pentru Afganistan. Vă rog. Grazie mille, presidente. Um, ehm, maar ik zal in het Nederlands spreken, want dat is mijn... Am să vorbesc uh, olandeză. Am ascultat ceea ce a spus domnul Secu și sunt foarte impresionat de curajul dânsului, de analiza pe care a făcut-o, de claritatea și precizia uh, pe care o are. Acesta este rolul dânsului. Am trei întrebări. Ați vorbit despre securitate, despre misiunea EUPOL și rolul Uniunii Europene în consolidarea forței de poliție din Afganistan pentru ca aceasta să-și poată apăra propria securitate. Din punctul meu de vedere, um, nu este doar o chestiune de cât de mult face Uniunea Europeană, cât de mulți oameni implică în acest proiect, ci de asemenea se pune întrebarea și uh, ce este poliția afgană acum și ce ar trebui ea să devină. Ar trebui să urmărim uh, modelul american, un fel de poliție militară? Um, sau dorim uh, ca uh, să fie ca și polițiștii care patrulează prin Amsterdam, care își utilizează propria judecată atunci când trebuie să hotărească ce să facă, dacă să aresteze pe cineva sau nu. Din punctul meu de vedere, ideea europeană a forței de poliție este cea mai bună. Este uh, cea care arată cel mai mare respect pentru cetățenii afgani și cred că acest element a lipsit în ultimii ani. Am pierdut deja atât de mult din credibilitatea pe care o aveam în această țară. Aceasta a fost așadar prima mea întrebare. Ce înțelegeți dumneavoastră prin uh, conceptul de a uh, ceda uh, rolul în reconstrucție cetățenilor afgani? Cum puteți să asigurați această, acest transfer? Și unde se trage linia între oamenii în mâinile cărora se dă puterea? Mulțumesc, domnule Bergman. Are acum, colegul, uh, are acum cuvântul colegul Kelam, două minute. Uh, Mr. Ambassador, I'd like to thank you for your... Domnule ambasador, aș vrea să vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Se vede că aveți multă experiență și ați spus că fără speranță nu se pot câștiga mințile și inimile oamenilor și probabil că acest lucru este adevărat. Și noi uh, suntem reprezentanța unei națiuni care au fost implicate în Afganistan. 25 de state membre europene au trupe desfășurate în Afganistan pe baza unui consens politic, pe baza unui temei politic. Așadar, uh, miza este foarte mare și din punct de vedere politic și din punct de vedere moral, dar uh, speranța se cam pierde și aici în Europa. Nu prea ne-a mai rămas multă speranță. Vreau să vorbesc despre uh, um, posibilele alternative pe care le vedeți dumneavoastră, posibilei, um, posibile alternative la președintele din momentul acesta. Dumneavoastră ați spus că domnul Carzai a câștigat datori, indiferent de complicațiile, neregulile care au fost observate. Dar democrația durabilă se uh, bazează pe niște alternative concrete. Așadar, există alternative, poate domnul Abdullah sau altcineva? Acum 20 de ani oamenii spuneau în vest că trebuie să susținem pe Gorbaciov pentru că nu exista altă alternativă. Apoi a venit Yeltsin și din nou s-a spus trebuie să-l susținem pe Yeltsin pentru că nu, nu avem altă alternativă. În Le Figaro de astăzi, uh, fostul director al Serviciului de Informații din Pakistan a spus că Mullah Omar și domnul Karzai vin din același oraș și din același trib. Deci poate că nu ar fi o diferență, nu ar fi imposibil ca ei să se apropie. A doua întrebare. Avem foarte mulți bani pentru întoarcerea refugiaților. Credeți că va începe acest proces? Mulțumesc. Are cuvântul Colegul Arlachi. Două minute. Grazie, grazie, signor Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că putem accepta apelul dumneavoastră pentru o consolidare a misiunii Uniunii Europene în Afganistan. Am apreciat uh, spiritul dumneavoastră pozitiv în legătură cu lucrurile care rămân de făcut și rezultatele pe care trebuie să dorim să le obținem, uh, precum și atitudinea dumneavoastră față de dificultatea de a lucra într-una dintre țările cele mai dificile din lume. Am câteva întrebări și pe cât posibil vă rog să-mi răspundeți. Poate nu 100% uh, ceea ce gândiți, dar măcar să ne sugerați ce gândiți cu adevărat. Uh, mai întâi în legătură cu parteneriatele. Cu ce tip de guvern cu acest tip de personaje Uh, și implicarea lor la nivelul guvernului și administrației locale din această țară, ce șanse avem să ajungem la rezultate? Eu cred că există alternative, pentru că, din câtă politică am făcut și am predat, știu că întotdeauna există alternative. Deci, uh, aveți idei ce am uh, putea face fără Carzai și cu un alt tip de coaliție? În al doilea rând, în legătură cu problema drogurilor în legătură cu eliminarea um, recoltelor de mac. Uh, deci, care sunt alternativile acestei, la această economie a opiumului? Uh, vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul sau doamna Autala. Sorry, I was listening to the Finnish interpretation, but they Îmi cer scuze, ascultam interpretarea în finlandeză, dar nu mi-am auzit numele. Bun venit la Parlamentul European. Cred că este cazul să vă mulțumim pentru sarcina atât de dificilă pe care o îndepliniți și pentru noi. La subcomisia de, pentru drepturile omului în Parlamentul European am uh, primit recent niște vorbitori din Afganistan care ne-au dat foarte multe informații și aș vrea să vă rog să comentați unele dintre aceste lucruri pe care le-am auzit. De exemplu, un, unul din vorbitori era de la Human Rights Watch, doamna Rachel Reed din Kabul, care spunea că este foarte preocupată de posibilele efecte asupra drepturilor omului uh, ale uh, dialogului sugerat cu talibanii. Aș vrea să știu ce părere aveți. Și am mai auzit uh, și de la rețeaua de analiză afgană, care are baza aici în Europa, că se pune la îndoială dacă uh, mandatul este suficient, mandatul comisiei este suficient ca ei să facă fața manipulărilor uh, reprezentanților guvernului. Și în al treilea rând, se caută șanse de a ameliora situația și de a ameliora și situația drepturilor omului. Aș vrea să știu dacă, poliți, dacă misiunea de poliție a Uniunii Europene ar putea să dea mai multă atenție pregătirii uh, cu privire la drepturile femeilor, ca să uh, răspândim în Afganistan valorile pe care ne dorim să le răspândim. la parola, coleg... Mulțumesc. Are cuvântul acum coleg, colega Lözing, două minute. Ja, ich möchte mich erstmal bedanken für Mulțumesc și eu pentru prezentarea foarte detaliată pe care am ascultat-o la început, însă am câteva întrebări în urma acestei prezentări și aș vrea să mă refer și la ce a colegul care este președintele delegației cu Afganistanul. Este vorba la acest punct și despre viitorul poliției din Afganistan. La sede am discutat deja despre acest subiect, unde am sugerat că foarte mulți formatori din partea EUPOL fac parte din jandarmeria franceză sau din corpul de gardieni civili, așa numiți a Italiei. Acestea sunt, de fapt, grupări paramilitare. Vreau să vă întreb dacă acestea chiar ar trebui să fie modelul pentru poliția afgană sau dacă acesta nu este, poate, N-ar fi mai bine, eventual, să avem uh, un aparat uh, civil polițienesc care de fapt nu are legătură cu ceea ce ne imaginăm noi în Europa ca fiind uh, poliție și nu are legătură prea mult cu um, valorile europene. Apoi, în ceea ce privește afganizarea războiului, cum a spus colegul meu, mă îngrijorează faptul că pe viitor în Afganistan uh, lucrurile se vor înrăutăți. Mă uit la care este guvernul în momentul de față în putere în Afganistan. Nu este un guvern care este susținut prea mult de populație și mă întreb dacă acest guvern este cel care trebuie să fie dotat cu o armată foarte puternică, care va costa foarte mulți bani, care probabil va costa mai mulți bani decât poate să-și permită în momentul de față bugetul Afganistanului. Aș vrea să vă întreb în acest context cum ar putea să fie posibil atunci, așa cum ați spus dumneavoastră, domnule ambasador, să, put, să finanțăm toate aceste proiecte. Care este influența noastră în misiunea EUPOL, misiunea europeană în acest domeniu? Mulțumesc, doamnă Lözing. Are cuvântul acum domnul Preda, două minute. Mulțumesc mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ambasador, pentru expunerea făcută. Ehm, aș vrea să ehm, vă pun trei întrebări. Ehm, ați evocat mai multe aspecte pozitive ale angajamentului Uniunii în Afganistan. Aș vrea să vă întreb care, în opinia dumneavoastră, aspectul cel mai pozitiv, care e avansul pe care dumneavoastră considerați cu adevărat semnificativ, pentru că ați vorbit de, un, de o prezență masivă a Europei în această țară și ați spus că s-au făcut deja foarte multe. Ce e cel mai bun lucru făcut acolo? A doua chestiune uh, vizează relația între EUPOL și NATO. așa vrea să uh, ne spuneți care sunt uh, punctele esențiale ale acestei cooperări și dacă există dificultăți, dacă există fragilități la nivelul acestei cooperări. Și în fine, am remarcat faptul că ați făcut o distinție, atent întrebare, ați, ați făcut o distinție între reconciliere și uh, uh, incluziune, includere. Știu că președinte Karzai folosește destul de des uh, uh, formula reconcilierii. Era o polemică uh, în care vă angajați cu, cu Karzai uh, sau era doar o nuanță? Vă mulțumesc foarte mult. Grazie, onorevole. Mulțumim, domnule Preda. Și încheie prima rundă de intervenții, doamna sau domnul Obiols. Obiols. Tomar posesión de su dificilísimo encargo embajador que tenía con la jirga de... Domnule ambasador, am avut ocazia să-mi dau seama cât de dificil este situația în care vă aflați. Ați vorbit despre nevoia de uh, a ajunge la uh, un acord între triburile europene. Și cred că astăzi este uh, Dezbaterea acum este din ce în ce mai intensă în ceea ce privește uh, ajunge la acest cel al coeziunii. Fiecare are părerea lui, dar cred că putem să fim de acord cu faptul că prezența europeană în Afganistan va fi una de lungă durată. Și în această perioadă lungă de timp va trebui să identificăm niște priorități. și trebuie să vedem cum prezentăm aceste priorități. Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să câștigăm mințile și inimile oamenilor, dar totuși, stomacele cui le lăsăm? Trebuie să ne gândim, sigur, prioritatea sunt mințile și inimile, dar trebuie să ne asumăm responsabilitatea și pentru toate celelalte elemente. Și această responsabilitate a fost foarte bine Uh, rezumată de către uh, doamna prim-ministru al Norvegiei, care a spus că trebuie îmbunătățită viața de zi cu zi a afganilor obișnuiți. Ieri au fost publicate uh, cifre cu privire la Afganistan. În Afganistan și Niger sunt la capătul listei cu privire la um, nivelul de trai. Și aici trebuie să acționăm noi. Chestiunea principală din perioada electorală a fost, chestiunile principale au fost hrana și sănătatea. Deci ar trebui să știu care sunt prioritățile europene când uh, ne referim la situația catastrofală de acolo. Mulțumesc, domnule Obios. Am să dau acum cuvântul domnului ambasador pentru a răspunde la întrebări. Be, uh, very brief. Am să încerc să vă răspund foarte pe scurt. În ceea ce privește chestiunea legată de poliție și securitate, există o expresie care este folosită în Afganistan. Un tsunami tăcut. Se referă la faptul că în fiecare zi 4, 5, 6 politice, uh, polițiști sunt uciși. De ce este un tsunami tăcut? Pentru că nimeni nu vorbește despre acest lucru sau aproape nimeni. Pentru că dacă ai ocazia să citești uh, uh, ziarul The Guardian, uh, s-a, a existat acolo niște informații care s-au scurs din raportul meu care spuneau acest lucru. Așadar, am să profit de această întrebare pentru a să pentru a răspunde și la o altă întrebare care era în aceeași direcție. Deci cred că Dată fiind situația de astăzi din Afganistan, avem nevoie de ambele. Cu alte cuvinte, trebuie să oferim posibilitatea pentru ca unele zone să rămână sub um, sub um, uh, acțiunea poliției noastre, pentru că ce este devastator pentru afgani este că în momentul în care un, o regiune este uh, securizată, în momentul în care forțele de securitate pleacă, talibanii se întorc. Deci aceste zone trebuie menținute sub controlul nostru. Dar sigur că viziunea noastră pe termen lung este că avem nevoie de o forță de poliție care, în mod clar, se poate să interacționeze în mod eficient cu sistemul judiciar, pentru că nu poți pur și simplu să Uh, nu poți să uh, duci pe nimeni în fața justiției dacă aceste persoane nu sunt întâi arestate de către poliție. Deci trebuie să stabilim conceptul de bază. Cine reprezintă securitatea în orașe, de exemplu. Ceea ce am uitat să vă spun uh, despre sarcina EUPOL este că forța, uh, forțele Europol încearcă să rezolve și o altă problemă, și aceasta este corupția în rândul poliției. Conform uh, noului ministru, care nu mai este chiar atât de nou, ministrul al internelor, dacă Uh, și aici folosesc cuvintele lui. Dacă reușim să rezolvăm problema corupției în rândul poliției, atunci vom fi făcut un mare pas înainte în rezolvarea problemei corupției în țară în general. EUPOL face eforturi tocmai în această direcție. Așadar, cu privire la chestiunea afganizării, cred că aici avem o cheie. Afganistarea înseamnă două lucruri din punctul meu de vedere. În primul rând, predarea unui număr de activități către, formele, uh, către forțele afgane și, în primul rând, securitatea. În al doilea rând, punerea în aplicare a unui concept cheie, care este responsabilitatea reciprocă. Aceasta poate să existe numai dacă uh, procesul este într-adevăr unul de afganizare. După conferința de la Paris cu privire la Afganistan, este un concept care a fost uh, repetat la conferința de la Haga și acesta a fost creșterea canalizării fondurilor străine prin uh, către bugetul afgan. Acesta înseamnă afganizare. Dar ce implică acest proces? Dacă guvernul folosește așa cum trebuie aceste fonduri străine. Aceasta, acesta este conceptul de responsabilitate reciprocă. Și cred că aceste două direcții sunt cele care ne vor duce în direcția bună. Dați-mi voie să vă spun încă ceva. Câteodată văd că tindem să vorbim despre strategia de ieșire din Afganistan. Afganizarea în sine este o strategie, dar eu prefer să îi spun o strategie de tranziție, pentru că este tranziția către o fază în care uh, noi, sigur că suntem angajați pe termen lung, dar anumite activități de bază pentru buna funcționare a statului, securitatea inclusă printre acestea, vor fi în mâinile afganilor. Posibile alternative la președintele Karzai. Foarte sincer, trebuie să vă spun, de la, de la bun început al procesului electoral, mi s-a pus tocmai această întrebare. Iar răspunsul meu a fost întotdeauna același. Până la urmă, afganii sunt cei care decid. Ei trebuie să ia această decizie. Pentru ca liderul lor să fie unul credibil, în ochii lor trebuie să-și aleagă ei înșiși liderul. Deci cred că cea mai bună alternativă este alternativa asupra cărora vor decide afganii înșiși. În ceea ce privește refugiații. Și aș dori să mai fac o precizare. Karzai și Mulamar nu provin din același trib, pentru că Karzai, din punct de vedere tehnic, este un durani, care este o ramură a Popolzai. În timp ce Mulamar este un Gilzai, o altă confederație de triburi. Amândoi vin din Kandahar. și din subtribul Otaki. Deci sunt um, în principiu să, să spun că în principiu această proveniență nu ar facilita apropierea lor. Uh, chestiunea refugiaților este, din nou, una foarte importantă. Cred că această chestiune a devenit foarte importantă pe ordinea noastră de zi. Țările europene sunt foarte generoase, pentru că aceasta este o prioritate. Afganistanul a fost privat ani de zile de uh, cei mai buni oameni ai săi. Și în decursul acestor alegeri, de exemplu, am calculat că aproximativ 900 de mii, un milion de oameni nu au putut să voteze, pur și simplu pentru că nu au fost în țară. Așadar, salut remarcile dumneavoastră pentru că ați uh, atins un punct cheie al viitorului Afganistanului. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări și, în ciuda ceea ce se spune, eh, nu toți ambasadorii sunt eh, persoane trimise în străinătate ca să mintă în interesul țărilor. Eh, eu reprezint 27 de țări, deci asta ar însemna că ar trebui să mint tot timpul. Dar, dincolo de glumă, vreau să spun următorul lucru. Conceptul exprimat de dumneavoastră este tocmai unul de dezbătut astăzi, ceea ce am uh, numit deja uh, ziua de după alegeri. Comunitatea internațională și Uniunea Europeană a exprimat foarte clar uh, un uh, concept care trebuie să fie luat în considerare cu multă atenție atenție de toți oamenii politici afgani și anume că noul guvern trebuie să fie orientat spre viitor și mult mai puțin înspre trecut. Dincolo de slogane, trebuie să spunem că guvernul uh, de astăzi din Afganistan este cel care, în ultimii, din ultimii 4-5 ani, care are cei mai mulți miniștri capabili profesioniști și așa mai departe. Deci, ne așteptăm ca acum după alegeri, miniștrii care s-au angajat și au dat dovadă de angajamentul și profesionalismul lor să continue să facă parte din noul sistem politic de după alegeri și uh, Eh, numărul lor poate să crească. Am așteptări eh, și sunt destul de optimist în legătură cu acest lucru. În legătură cu drogurile, nu am eh, abordat această chestiune uh, expre pentru că mi-am închipuit că o să-mi puneți o întrebare în acest sens. După părerea mea, lucrurile uh, trebuie văzute în întreaga lor complexitate ținând cont și de datele economice. Nu e vorba doar de culturile alternative culturile alternative sunt într-adevăr un element fundamental, știți foarte bine, mult mai bine decât mine acest lucru, dar trebuie să asigurăm accesul la piață la acestor culturi alternative. S-au făcut pași înainte. Uh, se cultivă măslinii pentru a fabrica ulei de măsline și așa mai departe. Avem încredere în noul guvern, uh, în faptul că noul guvern se va implica, va face eforturi în acest sens dar trebuie să se facă progrese uh, și um, la celelalte niveluri, uh, um, în celelalte verigi din uh, acest lanț. Trebuie să luptăm împotriva două fenomene. O criminalitate uh, care, de, de, de caracter, cu caracter transnațional, care domină, îi domină pe producători și uh, faptul, pe de altă parte, că astăzi Afganistanul poate să producă heroină. Deci, uh, poate să importe uh, substanțe chimice pentru a face acest lucru. Deci, noi trebuie să intervenim la nivel de cooperare regională cu țările Uh, care ar putea fi țări de tranzit pentru aceste elemente chimice. Și, în al doilea rând, uh, uh, trebuie să acționăm la sursa de aprovizionare cu aceste substanțe chimice, pentru că, chiar și din punct de vedere fizic, um, a import, se, pentru, pentru a importa tone de astfel de uh, substanțe chimice înseamnă că aceste substanțe pot să treacă frontierele, deci controlele nu funcționează. de, dar există o conștientizare a nevoii unei abordări din ce în ce mai organizate a problemei. Am trecut de la o perioadă în care uh, eradicarea acestui trafic era o adevărată mantră la o perioadă în care se spune acum poate unele segmente din cadrul eradicării uh, acestui target eradication trebuie să fie menținute. issue of polyphosis, I think that uh, I have uh, uh, given uh, mm, mm, an assessment. Cu privire la alte subiecte, cum ar fi forțele polițienești, trebuie spus că acea fragmentare de care vorbeam înainte trebuie să fie percepută în toate aspectele sale, în toate aspectele politienești și că este foarte vizibile. Există un uh, for care se numește IPCB, care este un for foarte important și care se ocupă de formarea profesională a polițiștilor la care participă toți actorii care oferă uh, formare și pregătire profesională. Comandantul Eupolului este parte a Consiliului de Administrație, dacă putem spune așa, a acestui IPCP, care se ocupă de partea gesti- de gestiunea strategică a acestor misiuni. De asemenea, vreau să subliniez faptul că avem uh, o relație foarte bună între toți actorii implicați și chiar dacă abordarea este diferită, reușim să găsim un numitor comun. Reușim, deci, să gestionăm coordonarea diferitelor misiuni cu abordări diferite. Sigur că întotdeauna se poate face mai mult, dar cred că suntem pe calea cea bună. Un alt aspect care este considerat o poveste de succes este ce face Uniunea Europeană în domeniul sănătății. ...80% din populația afgană este, beneficiază de o asigurare medicală. Acum trei ani, același procent era de 30%. Cred că aceasta este o îmbunătățire reală, dar este și o îmbunătățire în ceea ce privește serviciile de bază de sănătate pe care statul trebuie să le pună la dispoziție. Și aș merge chiar mai departe. Pe 21 septembrie, acum câteva săptămâni, deci, a avut loc o campanie de vaccinare, chiar și în anumite regiuni ale Afganistanului, în care există o nevoie mare de uh, combaterea anumitor boli. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că am început să oferim servicii de bază, cum ar fi vaccine pentru categorii defavorizate sau uh, în pericol, cum ar fi copiii. Această campanie a funcționat atât de bine încât până și insurgența a colaborat cu noi. Era vorba de o vaccinare împotriva poliomelitei. Așadar, succesele cele mai importante sunt cele care nu sunt evidente la prima vedere. Și v-aș ruga să ținem cont și de acestea, care se văd mai ales la nivelul local. În legătură cu colaborarea dintre NATO și EUPOL, există o colaborare foarte bună. La nivel local, este clar că fie lucrăm împreună, fie nu putem colabora. Oficiile, birourile EUPOL uh, sunt întotdeauna deschise și pentru oficialii NATO și există chiar un, program care a fost lansat acum un an de către Comisia Europeană care să garanteze finanțarea programelor în valoare de 80% în așa numitele echipe de reconstrucție în provincie, PRT-uri. Asta este o formă de a combate fragmentarea de care vorbeam înainte, care este tipică pentru Afganistan. Ați vorbit, dacă v-am ascultat bine, și despre triburile europene. Prima dată când m-am întâlnit cu Karzai în noua funcție, m-a întrebat care este de fapt funcția dumneavoastră, că nu înțeleg ce aveți de făcut și am încercat să explic ce am de făcut, cum am putut de bine și i-am spus, domnule președinte, Europa este într-un fel ca Afganistanul. Există mai multe triburi, din când în când avem o persoană care ia decizii pentru noi la Bruxelles, un fel de girga, iar Așa cum se întâmplă și în Europa, Afganistanul trebuie să încerce să împreuneze aceste triburi. Și atunci mi-a spus, bun, acum înțeleg ce faceți. Grazie, ambasador. Mulțumesc, domnule ambasador. Al doilea, a doua rundă de întrebări. Îmi cer scuze, dragi colegi, dar nu avem alt uh, posibilitate, vă rog să vă limitați la un minut, pentru că domnul ambasador Secui trebuie să ne părăsească cel târziu la 16.45. Deci vă rog o singură întrebare, fără uh, fraze introductive. Un singur minut, mai întâi domnul Casulidis. Mulțumesc, domnule președinte. Este evident că forțele NATO și Uniunea Europeană trebuie să rămână în Afganistan până când vine vremea, um, când uh, vom fi siguri că Afganistanul nu mai este un cuib de teroriști. dar uh, trupele noastre sunt expuse terorismului uh, și uh, mor din ce în ce mai mulți oameni din trupele noastre Guvernul afgan trebuie să unu, fie unul credibil și competent, trebuie să fie responsabil și să răspundă în fața comunității internaționale, să fie implicat și mă tem că guvernul uh, implicat într-o fraudă de așa proporții, cum poate fi un guvern credibil? Uh, dacă se organizează o a doua rundă de scrutin, celălalt candidat ar putea fi o alternativă credibilă? Vă mulțumesc. care cuvântul acum domnul Thaler. Grazie, prezidente. Rad bi postavil eno vprašanje na bolj strateški. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer puțin la nivelul strategic. Aș vrea să știu, domnule ambasador, ce opinie aveți în legătură cu o chestiune foarte simplă. Credeți că prezența noastră militară în Afganistan nu face cumva decât să pună gaz pe focul uh, insurgenților și să aducă mai multă putere talibanilor? Nu credeți cumva că a venit vremea să planificăm o retragere inteligentă a forțelor noastre din Afganistan pe baza celor uh, spuse de dumneavoastră cu un an sau doi în urmă, situația era mult mai bună, însă acum s-a deteriorat atât în ceea ce privește securitatea, cât și în ceea ce privește uh, satisfacția. Ați vorbit de o oarecare oboseală. De ce credeți că utilizarea aceleiași strategii ar ameliora situația peste încă un an? Eu cred că a venit vremea să găsim o strategie alternativă și să uh, facem tot ce putem în Afganistan și să îi lăsăm până la urmă să rezolve totul așa cum doresc și să renunțăm la iluzia că noi putem conduce această țară. Un minut, domnul Van Balen. Thank you, Mr. President. I think... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că nu e atât de important dacă credem noi că misiunile din Afganistan au fost legitime. Cred că ar trebui să ne gândim în principal la rezultatul alegerilor și la procesul desfășurat de președintele Karzai în propria sa țară și la credibilitatea sa. Vă mulțumesc. Grazie, onorevole Bambalen. La parola... Mulțumim, domnule Bambalen. Are cuvântul acum domnul sau doamna Lockbiller. Doamna. Danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă refer la raportul cu privire la alegeri. Comisia Independentă pentru Drepturile Omului în Afganistan a comparat alegerile acestea cu cele din 2004 și 2005 și că femeile în momentul de față au dreptul de vot, deși nu s-au dus la vot din cauza că sunt foarte dezamăgite. Acest lucru se datorează în primul rând lipsei de securitate și a promisiunilor neținute. Am auzit despre foarte multe evenimente în care misiunea de observare a Uniunii Europene sau a comunității internaționale s-a gândit mult prea târziu să exploateze posibilitatea ca femeile să meargă la vot, bineînțeles mergând în condiții de securitate. Probabil că ați auzit de această problemă și vreau să știu în ce măsură ați învățat să uh, Um, din aceste greșeli pentru ca femeile să poată fi ajutate să meargă la vot, să știe, să fie informate și să știe ce fac. Pentru că anul viitor vor fi alegeri parlamentare. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul, doamna Omen Ruiten. Um, groot respect voor um, ehm, ambasadeur Sikwi. Groot respect. Domnule președinte, am cel mai mare respect pentru domnul ambasador Secui. Și uh, aș vrea cu toate acestea să vă spun că populația europeană își dorește din ce în ce mai puțin să existe un angajament european în Afganistan. Nu putem să lăsăm situația așa, deci ce sfaturi aveți, ce se poate face? Un minut, domnul Svoboda. Grazie, președinte. I have only one question. Am doar o întrebare. Cât timp credeți că mai e necesară o prezență militară puternică? Pentru că ați vorbit despre linia roșie și sunt de acord în principiu cu ceea ce spuneți dumneavoastră că e necesar, dar cât, cât credeți că avem nevoie de o prezență militară puternică? 2 ani, 5, 10? Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule Svoboda. Are acum cuvântul colega Schaken. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule ambasador. Uh, nu vă învituiesc pentru dificultățile dumneavoastră cu șefii de trip și de aici și din Afganistan. Ați vorbit despre instituții. Întrebarea mea este legată de militarii și persoanele care sunt implicate în reconstrucție uh, și încearcă să construiască o societate mai liberă pentru afgani. Dar Uh, se spune, uh, există uh, anumite afirmații în legătură cu organizațiile partenere care sunt acuzate de fraudă. Vă doresc să vă întreb ce faceți pentru a vă asigura că cei trimiși acolo își execută doar mandatele și nu sunt implicați în încălcările drepturilor omului sau fraudă. Vă mulțumim. Are acum cuvântul doamna Luna, Lunacek un minut. Mulțumesc. Domnule Sechi, ați spus că afganii trebuie să, să își aleagă președintele, dar am auzit uh, recent că au existat probleme în legătură cu misiunea ONU din cauza unui conflict în legătură cu uh, cum să se procedeze. S uh, au existat uh, afirmații că, că frauda a fost uh, una gravă și acum Uniunea Europeană a lăsat la o parte aceste bănuieli și uh, colaborează cu Karzai. Dacă credeți că afganii trebuie să hotărască, poate ar fi bine să luăm aceste lucruri în serios și nu să continuăm să cooperăm cu Karzai ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Uh, ce părere aveți dumneavoastră despre aceste acuzații de fraudă? pentru că mi se pare că nu există voință de a uh, ancheta uh, mai uh, în detaliu. Vă mulțumim, doamne Lunace, care cuvântul acum, uh, domnul vicepreședinte Pascu, minut și jumătate, pentru că vicepreședinte are 30 de secunde în plus. Mulțumesc! Vreau să vă mulțumesc pentru prezentare. În primul rând, impresia mea este că Uh, cu cât prezența um, noastră continuă în Afganistan, cu atât situația devine mai dificilă. Dacă comparăm po poziția talibanilor din 2002 cu uh, poziția lor de acum, uh, putem observa că au revenit practic, au recâștigat terenul și ne-au pus într-o situație și mai dificilă uh, decât acum ani de zile. Întrebarea mea ar fi, în ce măsură am ținut cont de tradițiile afgane? în ceea ce propunem um, la nivel de instituții ale statului, poliție, administrație, aceste elemente uh, de care trebuie să beneficieze un stat modern. Pentru că obiectivul nostru, bineînțeles, este ca Afganistanul să nu devină din nou un sanctuar pentru teroriști. Vă mulțumesc! Mulțumim! Um, ați respectat uh, timpul. Uh, domnule ambasador Secui, aveți 15 uh, minute pentru a răspunde. Vă rog. <clears throat> thanks a lot. I, before answering, I... Mulțumesc. Cred că am, nu am fost atent sau am uitat să vă spun ceva foarte interesant și foarte important. Un deputat m-a întrebat cum facem legătura dintre reconciliere și drepturile omului și mai ales în ceea ce privește drepturile femeilor. Aș vrea aici să vă povestesc ceva. Mm, există o persoană care mi-a explicat cel mai bine și cel mai clar despre ce e vorba și era vorba de un deputat, o doamnă deputat dintr-un uh, consiliu provincial și ea mi-a explicat următoarele. Reconcilierea înseamnă să nu mai pot participa, să nu mai candidez la acest Consiliu Provincial sau să uh, nu mai am dreptul de a studia. Dacă eu pot să continu să rămân activ în politică, atunci avem, uh, avem ce discuta. Cred că aceasta este o linie roșie din uh, cele pe care le-am menționat mai devreme. Aș vrea să vorbesc și despre chestiunea fraudelor. Global. În primul rând, da, suntem martorii unei dezbateri ce implică și misiunea ONU din Afganistan. Și mandatul meu uh, arată clar că, printre altele, am sarcina de a susține misiunea ONU. Și asta și încerc să fac. Și încerc să fac acest lucru cât mai bine. Ce v-am povestit mi se pare foarte trist, tocmai pentru că am o relație de prietenie cu uh, persoana menționată. Și de aceea cred că privesc această problemă altfel. Și anume, nu putem accepta neregulile, nu putem accepta frauda. Dacă mă întrebați dacă au fost nereguli, am să vă răspund clar. Da, au fost. Dacă mă întrebați care este amplitudinea acestor nereguli, atunci am să vă răspund că nu știu. Și că aștept ca instituțiile responsabile și mai ales uh, Comisia pentru analizarea alegerilor care are rolul de a analiza rezultatele alegerilor, abia după ce acestea se pronunță pot să uh, declar și eu ceva. Însă ceea ce pot să vă spun clar este că eu susțin acest proces, care, așa cum am arătat la început, este bazat pe Comisia de Analizare a Plângerilor Electorale și de Comisia Independentă analizând dinainte posibilele rezultate. Cred că e foarte important. În ceea ce privește credibilitatea președintelui, aș zice sincer că afganii au aici un cuvânt de spus și că cel mai elocvent se pot exprima prin vot cu condiția ca acest vot să fie credibil și aici Comisia pentru Analizarea Plângerilor Electorale joacă rolul de analiză. Adam, în privința rolului femeilor. Am să spun că rolul femeilor în politică în Afganistan este un rol cheie. Deputatele afgane sunt, aș zice eu, în opinia mea personală și îmi asum răspunderea pentru această opinie, sunt mult mai competente decât colegilor deputați. Oscar Wilde ar fi, ar fi spus că asta este opinia mea. Și o împărtășesc și alții. Din cifrele pe care le avem, Uh, se știe că femeile sunt implicate în politică și vestea bună este că numărul de uh, reprezentante, deci femei alese în consiliile provinciale, este mai ridicat decât la ultimele alegeri. Mie mi se pare o veste bună, pentru că la nivel local se fac presiuni de care suntem cât se poate de conștienți. Ce putem face pentru a promova rolul femeilor la următoarele alegeri parlamentare? Am mai spus acest lucru. Cred că e vorba de responsabilitatea globală a comunității internaționale și a instituțiilor afgane. Însă este și responsabilitatea deputaților din alte țări. Eu am făcut apel la dumneavoastră rugându-vă să fiți mai prezenți în Parlamentul afgan, chiar înainte de alegeri, tocmai pentru a da forță și a consolida situația celor, mai ales a femeilor, care se află în această situație, în situația de a aduce o contribuție extraordinară pentru viitorul țărilor. eu aș zice că nu trebuie să abandonăm această țară. Trebuie să fim angajați în Afganistan și asta pentru multă vreme. Ce se întâmplă cu prezența noastră militară, m-ați întrebat. Nu știu să vă spun, nu sunt general, nu sunt în poziția de a prevedea viitorul, dar pot să vă spun altceva. Trebuie să întărim și să accelerăm procesul de sporire a securității în Afganistan pentru că aceasta este o condiție preliminară pentru rezolvarea acestei probleme. Cred că m-am referit și la aceste subiecte. Da, da, da, m-ați mai întrebat în legătură cu tradițiile afgane, pentru că se face un schimb de valori între noi și Afganistan. Și cred că răspunsul merge în sensul afganizării. Am petrecut cinci ani în Afganistan. Și uh, experiența mea m-a făcut să fiu din ce în ce mai mândru de afgani, la orice nivel. și văd că afganii sunt din ce în ce mai mândri să se implice la orice nivel în administrație. Nu e vorba numai de uh, străini sau de occidental. Vreau să vă mai spun o anecdotă foarte interesantă. Am un prieten din provincia Cunar de Est, o provincie foarte dificilă și ori de câte ori această persoană se întâlnește cu mine. M-a ajutat foarte mult în 2005, de exemplu, când a avut loc răpirea unei uh, doamne din Italia. Eu profit de fiecare vizită pe care mă face ca să-l întreb ce părere are despre diferite lucruri și ultima dată l-am întrebat ce crede despre reconciliere. El mi-a spus următoarele. Trebuie să facem o diferență între uh, talibanii afgani și talibanii străini, pentru că am constatat că foarte mulți talibani străini vin din altă parte, de, dincolo de frontieră, nu sunt afgani. Și uh, noi nu îi dorim, pentru că sunt străini. Cred că afganii sunt din ce în ce mai conștienți de potențialul lor. și cred că uh, a venit vremea ca ei să înceapă să-și conducă țara. Bine, uh, ringrațiamo. Mulțumim domnului ambasador Secui. A fost o discuție foarte interesantă, completă și mm, care s-a concentrat pe lucruri foarte importante. Um, mulțumesc domnului ambasador care a răspuns uh, atât uh, de bine la întrebări atât de diverse și variate. După cum uh, a spus la începutul intervenției dânsului și după cum spuneam și eu, să sperăm că astăzi începe o colaborare între dumneavoastră și comisia noastră care să continue cu contacte ulterioare, că vom avea plăcerea să ne întâlnim din nou pentru a aprofunda toate aceste teme, pentru a ne aduce și noi contribuția Eh, pentru ca această eh, zonă a, lume, a lumii să avanseze pe calea democrației și păcii. Mai e nevoie de atât de multe eforturi pentru a obține aceste efecte, eh, atât la nivel economic, cât și po- mm, posibilitatea de a trăi în fine pentru această populație într-un într stat de drept. Suspend ședința și uh, urmează apoi ședința um, în care vom discuta despre candidații la premiul Zaharov. La ora 17 și 15 ne vedem din nou în sală cu ușile închise. Se spus, suspendă ședința.